După aceea, Președinția uh, nu a obținut undă verde din partea Consiliului, așa că pur și simplu a rămas uh, în suspans uh, dosarul și n-am avut niciodată un răspuns formal din partea Consiliului. Nu s-a întâmplat nimic în tot acest timp și acum, după încheierea acordului interinstituțional, acum că problema actelor delegate a fost rezolvate, actele de implementare pot fi aplicate și, de asemenea, se poate implementa și partea referitoare la experții naționali din acest acord. Acum, după 2, 2 ani, poate că avem uh, în sfârșit șansa să încheiem acest dosar printr-o procedură mai ușoară și poate vom trece la vot la acest dosar la una din întâlnirile viitoare în aprilie pentru a avea votul la plenară în mai și deci după o perioadă foarte lungă de suspans să încheiem în sfârșit să finalizăm acest dosar. Foarte bine, acesta a fost punctul 7 și acum trecem la următorul punct, 8, care este din nou cu ușile închise, nu, nu. Ă, este deschis pentru toată lumea. Da, s-a produs o schimbare, pentru că așa era în notițele inițiale, deci ă, este accesibil pentru toată lumea acest punct. Toată lumea poate să rămână în sală. The exchange of views with the Commission on our TTIP. E vorba de un schimb de opinii cu Comisia Europeană privind raportul de monitorizare a TTIP. După cum vă amintiți, pe 8 iulie anul trecut am avut acea faimoasă rezoluție în care arătam care era mesajul nostru pentru negociatori și care era poziția Parlamentului. Era vorba de interesele ofensive și defensive și de asemenea de liniile roșii pe care le marcam. E interesant să vedem cum a făcut față Comisia acestui mesaj din rezoluția de pe 8 iulie. Comisia a publicat un raport, cred că a fost în octombrie anul trecut, spre sfârșitul lunii octombrie anul trecut, și acum avem posibilitatea să avem acest schimb de opinii pe marginea raportului prezentat. Să vedem felul în care se implementează rezoluția noastră în cadrul negocierilor. Așa cum uh, am avut onoarea și la ultima întâlnire a grupului de monitorizare, vreau să spun bun venit aici șefului negociator și directorul uh, general al DG-ului pentru relații comerciale externe, domnul Ruben. Am să vă dau cuvântul acum pentru a ne explica cum implementează Comisia rezoluția noastră în cadrul negocierilor cu Statele Unite. Vă rog. Uh, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Foarte, răspunsul scurt este cu foarte mare uh, grijă și atenție. Uh, Sigur că am luat notă de rezoluția dumneavoastră cuprinzătoare din iulie, pentru care ați consultat multe comisii din Parlamentul European, elaborând o poziție care, de fapt, era similară mandatului pe care îl primisem de la Consiliu. Deci, um, a fost uh, un uh, complement foarte uh, util față de celelalte orientări pe care le-am primit de la Consiliu. Și, într-adevăr, esența este cea pe care ați menționat. E vorba de interesele ofensive și defensive ale Parlamentului și de liniile dincolo de care nu se poate trece, liniile roșii. Și am încercat să le incorporăm în așa fel încât să ne asigurăm că cer, se uh, răspundem cererii pentru un acord de Uh, în altă calitate, cuprinzător și echilibrat. Și doamna comisar a spus de mai multe ori, în ceea ce privește standardele de protecție, că TTIP-ul nu va duce la niciun fel de reducere a standardelor de protecție de nicio parte a Atlanticului. În ceea ce privește natura cuprinzătoare a acestui acord, doamna comisar Manstrom a respins uh, în mod consecvent în ultimele luni orice sugestie că am putea încheia un uh, acord um, uh, TTIP cu partenerii americani care să nu corespundă standardelor. Și sigur că ne dorim un acord care să fie ambițios uh, pentru ambele părți, nu ambițios uh, pentru Statele Unite și modest uh, din punctul nostru de vedere. E nevoie de un acord echilibrat. Din punct de vedere practic, unde ne aflăm astăzi? Avem aproximativ 13 proiecte de capitol în versiune consolidată, deci în, am început procesul de um, înaintare către un uh, singur text uh, cu um, paranteze unde există divergențe, este aproximativ jumătate din uh, textul tratatului, așa cum, ne estim, așa cum îl estimăm noi uh, că va arăta la final. La sfârșitul lunii trecute am avut un prim schimb de uh, opinii cu privire la achizițiile publice. E vorba de cea de-a treia și ultima grupă de oferte de piață referitoare la um, acest domeniu, inclusiv servicii și comerț. În urma unor consultări uh, îndelungate și intense privind protecția investitorilor, am um, transmis instituțiilor în mai, în mai anul trecut o propunere de protecție a investitorilor uh, care a dus la propunerea unui sistem de uh, curte de investiții pe care am uh, prezentat-o și celor două instituții și Statelor Unite acum două luni și am început să negociem, începem să negociem cu partenerii noștri parametrii potențial pentru protecția investitorilor în TTIP. Ultima rundă din februarie a cuprins de asemenea schimbul de texte privind cooperarea de reglementare uh, și ne focalizăm în această fază um, medie a negocierilor și facem eforturi foarte serioase, inclusiv doamna comisar, care s-a întâlnit cu Mike Froman um, la Washington săptămâna trecută și se va întâlni din nou cu el vinerea aceasta. Și pe baza parametrilor pe care i-ați prezentat și dumneavoastră în rezoluție, am finalizat și am trimis uh, de Crăciun Statelor Unite o propunere foarte ambițioasă pentru angajamente de dezvoltare durabilă referitoare la protecția lucrătorilor și la protecția mediului. Deci, în ansamblu, suntem, aș spune, undeva la jumătatea perioadei uh, uh, intermediare a negocierilor. Um, suntem angajați în continuare, ne angajăm în continuare să incorporăm parametrii din rezoluția dumneavoastră din iulie. Sperăm ca până în vară să avem texte care să acopere toate domeniile de negociere și de partea americană, reprezentanții americani și-au exprimat dorința de a încheia negocierile în decursul administrației Obama în acest an. E o provocare pe care ne suntem pregătiți să ne o asumăm cu rezerva că întotdeauna substanța ar trebui să aibă prioritate față de calendar. Și cu acestea vreau să vă mulțumesc pentru rezoluție în numele Comisiei și mă bucur să încerc să răspund la orice fel de întrebări ați putea avea. Mulțumim și acum o să trec de la uh, președinte la raportor uh, în dosarul TTIP și să vă adresez niște întrebări. Sigur, eu am citit cu atenție documentul dumneavoastră de reacție la rezoluția pe care am adoptat-o și aveam o viziune foarte clară a rezoluției noastre. În introducerea dumneavoastră, să fiu sincer, nu prea a fost multă substanță, mai mult uh, mai, a predominat partea descriptivă și lucrurile stau la fel și în acest raport pe care l-am primit. Deci am niște întrebări mai uh, concrete. În domeniul agriculturii, de exemplu, am spus foarte clar în rezoluția noastră că ne dorim să existe un nivel minim de uh, acceptat pentru bunăstarea animale, care să fie același cu standardele europene, atunci când produsele vin din Statele Unite, cum puneți în aplicare această cerință în cadrul negocierilor? Și apoi, în ceea ce privește prevederile orizontale pentru excepțiile prind uh, articolul uh, GATS, articolul 14 din GATS. Cum introduceți uh, acest element în negocieri? Și apoi, beneficiile pentru statele terțe. În documentul dumneavoastră menționați mai ales țările în curs de dezvoltare. Puteți să-mi explicați cum recunoașteți nevoile țărilor în curs de dezvoltare în negocierile TTIP? E vorba de standarde, de conformitate, e o chestiune de preferință. Ce, ce înseamnă ceea ce spuneți? În ceea ce privește serviciile, noi spunem foarte clar că uh, E important uh, clauza care se aplică în um, procedurile de non-discriminare și vă a, angajați că această, clauză, această, această prevedere se va găsi și în textul final. Și în rezoluția noastră am spus foarte clar că vrem un acord care să acopere și nivelul federal și cel uh, subfederal. Am observat că ați preluat uh, această cerere în documentul dumneavoastră, dar uh, în introducerea dumneavoastră de acum nu ați spus nimic despre acest lucru. Ce se întâmplă cu acest element? Și apoi, ce privește capitolul durabilitate. Da, e un capitol uh, minunat, dar o problemă cheie este aceea că partea de aplicare lipsește. Când veți, uh, veți prezenta această parte de aplicare și de eventuale sancțiuni, care va fi conținutul. În, dacă vă aduceți aminte, în rezoluția noastră am prezentat niște cereri foarte clare în uh, acest sens și în documentul dumneavoastră apare un limbaj destul de vag și apoi obligațiile companiilor de a respecta orientările OCD era una dintre cerințele noastre cheie. Poate ați putea să vorbiți și despre aceasta puțin. Și, nu în cele din urmă, una dintre chestiunile mai importante pentru Parlament este dimensiunea parlamentară a acestui exercițiu. Ați menționat acest lucru în procesul de negociere? Și ce se întâmplă cu dimensiunea parlamentară în negocieri? Și acum am să dau cuvântul celorlalți raportori din umbră, începând cu Emma McClarkin. Bună ziua, mulțumesc pentru comentarii și mulțumesc uh, Comisiei pentru că a luat în considerare și partea pe care vrem noi să jucăm în acest proces de negociere. Unele chestiuni din raport cred că sunt învechite în acest moment. M-aș fi bucurat să putem avea această întâlnire mai devreme, dar totuși e bine că o avem și astăzi. În ceea ce privește raportul, cred că s-au uh, acoperit deja destul de multe elemente, dar cred că trebuie să ne asigurăm că în continuare încercăm să avem un acord ambițios și cuprinzător și că acesta rămâne obiectivul și nu vom uh, renunța, nu vom ceda um, în fața Statelor Unite. Cred că trebuie să explorăm achizițiile publice mai îndeaproape, E una dintre marile noastre cerințe și vreau să mă asigur că rămâne o prioritate pentru că este esențială în acord, dacă vom avea un acord cuprinzător. Și în ceea ce privește indicațiile geografice, de exemplu, sunt uh, rapoarte conform cărora situația aproape că e în impas. Cum vom ieși din această situație Vom uh, discuta un fel de sistem de mărci uh, înregistrate sau cum anume se vor face lucrurile, pentru că e o chestiune cheie. Dar vă felicit uh, pentru ceea ce ați reușit în privind IMM-urile, de exemplu, un capitol foarte important pentru grupul meu și, de asemenea, portalul online, un instrument esențial pentru cei care încearcă să creeze puntea către piața americană. Mulțumesc, Marice! Mulțumesc! Salut și eu ocazia de a discuta cooperarea transatlantică încă o dată. Mă bucur să aud că există un consens între Statele Unite și Uniunea Europeană că nu ar trebui să existe un acord uh, timpuriu. Cred că este foarte bine să știm asta, mai ales dat fiind faptul că urmează vizita la nivel înalt a președintelui american. Mă bucură uh, acest uh, raport. Însă eu aș vedea lucrurile puțin într-o altă lumină decât uh, colegii. M-aș focaliza asupra măsurii în care rezoluția Parlamentului a fost uh, preluată, dar sigur că aceasta nu a fost una perfectă. Toată lumea a făcut compromisuri, deci eu nu vreau acum să tratez această rezoluție ca pe un fel de Biblie. Uh, temerile sunt exprimate destul de clar uh, în acest uh, subiect și îngrijorările sunt abordate, dar în acest moment eu am îngrijorarea că nu sunt suficiente oportunități explorate, cum ar fi accesul la piață, mai ales în ceea ce privește achizițiile publice. E una dintre cerințele cheie ale Uniunii Europene și trebuie să avem grijă să nu ne umbrim uh, aceste priorități prin uh, trasarea doar u, a unor linii uh, Um, roșii. Pentru că cererea este foarte mare pe de o parte și pe de altă parte mm, aceste linii roșii ar putea să limiteze marja de negociere. Deci vreau să aud mai multe despre accesul la piață. Mă bucură într-adevăr ce ați reușit în privința IMM-urilor și o să închei cu o întrebare care a intervenit în întâlnirea mea cu cei de la Greenpeace uh, săptămâna trecută și multe alte organizații, cetățeni sunt îngrijorați de cooperarea în domeniul reglementării. Ce ar însemna aceasta și nu cumva ar uh, fi o șină paralelă care să uh, evite Parlamentul European, Parlamentele Naționale și reprezentanții aleși. Deci ar fi util dacă acest punct ar putea fi clarificat. Ce înseamnă și ce nu înseamnă acest concept și în ce stadiu se află, cum va arăta pe viitor această cooperare în materie de reglementare și cum veți asigura că dreptul european de a reglementa rămâne uh, neatins. Mulțumesc. Janic. Nu, nu, nu, îmi cer scuze. Helmut. Thank you, Bernd. Mulțumesc, Bernd. Ca raportor, și eu vreau să-mi exprim recunoștința că avem posibilitatea să discutăm stadiul în care ne aflăm în negocieri, ținând cont și de poziția Parlamentului. Și a spus că suntem undeva la mijloc în procesul de negociere. Deci uh, sunt uh, multe întrebări care pot fi adresate sau remarci care uh, trebuie să fie adresate până în iunie, iulie, când vom avea posibilitatea să vedem textul integral al acordului TTIP care a fost negociat. Vreau să mă refer la câteva aspecte. Din punctul nostru de vedere, sunt preocupări în legătură cu posibila pierdere de locuri de muncă. La punctul 2 de 6, Parlamentul a cerut Comisiei să facă o analiză comparativă aprofundată pentru fiecare stat membru în parte și o evaluare a competitivității sectoarelor Uniunii Europene față de omologul Statele Unite pentru a face proiecții în ceea ce privește pierderea de locuri de muncă în fiecare uh, stat membru. Ați uh, menționat pe scurt acest lucru în raport, dar nu oglindește cererea făcută de Parlamentul European. Este un aspect aflat în atenția publică și trebuie să accelerăm uh, acest lucru. Parlamentul are obligația de a aborda această chestiune. În al doilea rând, a fost o scrisoare comună cu privire la excluderea uh, serviciilor publice, care nu se regăsește în textul acordului. Punctul 2b7 nu exclude, așa cum s-a cerut, serviciile de interes public uh, Uh, general sau serviciile uh, de interes economic general. Acest este uh, legat de negocierile TISA. Deci vreau să vă atrag atenția asupra faptului că trebuie să abordați această uh, chestiune uh, complexă. În ceea, ce, în ceea ce privește uh, caracterul personal al datelor, s-a cerut includerea unei dispoziții pe baza articolului 14 din GAT care să excludă uh, în viitor, fără niciun fel de condiție, dat fiind că datele nu există, dar totuși date de bună calitate vor uh, fi furnizate în timpul negocierilor. Punctul 2D2, rezoluția cere o ratificare de plină aplicare a legislației uh, OIM și acordurile de mediu. Totuși, în debriefing am aflat în ce stadiu ne aflăm, deci aș vrea să vă atrag atenția asupra necesității de a respecta acest punct, pentru că din punctul nostru de vedere el este foarte important pentru um, capitolul de dezvoltare durabilă și pentru a nu lungi lucrurile, Parlamentul uh, a cerut uh, înlocuirea întregului sistem ISDS cu unul nou. astfel încât uh, totuși interesele private să nu submineze uh, politicile uh, publice. Sigur, ați pro făcut propuneri, noi am făcut propuneri, însă ceea ce lipsește este un răspuns clar din partea Statelor Unite. Deci e greu pentru noi să spunem dacă va fi înlocuit, dacă rămânem cu cel vechi, și vreau să spun foarte clar că pentru noi, ca grup, noul sistem propus de către Comisie nu răspunde uh, pe deplin așteptărilor, preocupărilor noastre. Nu vrem o cosmetizare, ci vrem să schimbăm logica uh, ISDS și să punem capăt acestei abordări. O să mă opresc aici. Domnul Jado, um, ceea ce a spus Bernd în legătură cu caracterul constrângător al capitolului dezvoltare durabilă, pentru că de multe ori se reia textul sau ideea Parlamentului, dar după aceea uh, Shell se schimbă în May uh, sau în Should și uh, acest lucru schimbă profund cursul negocierii. Nu e suficient să preluăm 95% din text dacă uh, schimbați uh, shell în may, ceea ce schimbă lucrurile. În ceea ce privește agricultura, din câte înțeleg, uh, contingentele tarifare negociate cu Statele Unite, puteți să confirmați sau informați, sunt 300.000 de tone pentru vită sau porc. L-am auzit pe domnul de Marti care ne-a spus că 300 de mii de tone reprezintă un anumit procentaj din piața uh, comunitară. Însă a uitat cât de elastică este piața uh, crescătorilor. 0,2-0,3% modifică uh, profund uh, veniturile crescătorilor de animale și veniturile acestora. Uh, deci, cum uh, puteți să comentați acest lucru în ceea ce privește carnea de vacă și de porc? S-a menționat legătura cu TISA. Unii ne spun că, de fapt, uh, ceea ce negociem la TTIP punem în TISA sau invers. Aș vrea să știu cum țineți cont de rezoluția Parlamentului European cu privire la TISA. Uh, problema listelor, clauzele de status quo mi se pare că pe această bază uh, negociază Comisia Europeană. Vreau să știu cum faceți această corelare între TISA și uh, uh, TTIP și uh, ISDS. Vreau să spun că uh, ISS-ul ține de competența uh, europeană, potrivit uh, Comisiei Aș vrea să știu care este punctul de vedere, dacă puteți să spuneți, care este poziția oficială sau ce gândește Comisia Europeană în legătură cu acest statut al uh, rezolvării conflictelor. Este un punct care este surprinzător. S-ar putea să fie o aplicare uh, tranzitorie a CETA înainte de uh, ratificarea națională după ratificarea de către Parlamentul uh, European dacă e vorba de un acord mixt. Dacă ținem cont de CETA, uh, ISAS este valabil 3 ani, o țară care nu ar ratifica CETA ar putea să fie uh, adusă în instanță în continuare timp uh, de trei ani de zile pentru neaplicarea acordului. Este un element important care trebuie adus la cunoștința parlamentarilor. Doamna Desarne. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva aspecte rapid. În primul rând, toate întrebările care au fost adresate arată, de fapt, diferența care există și faptul că nu se ține cont de ceea ce Parlamentul European dorește și a votat. Este o îngrijorare din partea noastră care este pe deplin întemeiată să luăm o poziție și aceste, aceste poziții nu sunt uh, uh preluate de negociatorii care negociază în numele Uniunii Europene. Este o îngrijorare din punct de vedere democratic. În al doilea rând, a spus, dragă domnule, că sperați Uh, uh, închid, finalizarea acordului înaintea de uh, finalul mandatului uh, Obama. Nu cred că acest lucru este credibil. Dat fiindcă rezoluția a fost, de când a fost uh, rezoluția votată, s-a schimbat foarte mult ceea ce spun uh, candidații, pe de-o parte cel republican și cel democrat și trebuie să ținem cont, este foarte important. În plus, eh, există un scepticism în ceea ce privește eh, acordul comercial. Deci este interesant să vedem ce vine din partea Statelor eh, Unite în acest sens. Când se vorbește despre creșterea numărului de locuri de muncă, dar pe de altă parte nu există transparență, poate ar fi bine să ieșim dintr-o bulă și să ținem cont de aceste lucruri. Un al treilea punct, Ianic Jadot a vorbit Uh, caracterul mixt al acordului este fundamental, e o chestiune politică și democratică. Nu o să lungim luni și săptămâni în șir să știm dacă este un acord mixt, e un acord mixt și ar fi bine să o spunem și să ne asumăm acest lucru, să spunem putem să aplicăm un tratat uh, temporar sau provizoriu, chiar dacă nu este ratificat, e bine, atunci uh, acest lucru nu este valabil. Aș vrea să știu ce spune Comisia. Și un ultim punct de care vorbesc tot timpul, dar este clar, uh, Comisia nu dă deloc atenție, uh, chestiunea achizițiilor publice. Vedem foarte bine că acest obiectiv nu nu este în echilibru între Statele Unite și Uniunea Europeană, uh, americanii au hotărât să uh, aloce o mare parte din achizițiile publice IMM-urilor americane. Au dreptate, în loc să ceară o deschidere sau reciprocitate, mai bine am cere uh, reciprocitatea legii privind micile întreprinderi în mod european. Jut. Mulțumesc. Dacă Comisia nu reacționează în mod adecvat raportului Parlamentului European, asta înseamnă că eurodeputații sunt într-o poziție dificilă și îmi imaginez că uh, Comisia uh, privind uh, comerțul ar fi pur și simplu oripilată de astfel de poziție rolul Parlamentului European uh, crește tot mai mult uh, din punct de vedere al controlului și implicării în politici. Și Comisia trebuie să răspundă uh, acest lucru, acestui lucru așa cum răspunde celorlalte preocupări exprimate de Parlamentul European. În ceea ce privește TTIP-ul, s-au făcut progrese semnificative, o analiză, un control mai democrat, un plus de transparență, sunt niște aspecte bune de subliniat uh, în acest proces. Apoi, un astfel de raport uh, face lucrurile dificile, pentru că dacă iau una dintre chestiunile uh, cheie pe care le-am avut în Comisia INTA și care a fost ridicată în discuție, excluderea Uh, plină a serviciilor publice, servicii de interes general și de interes economic general. În raportul comisiei comisie se spune că nu trebuie să existe uh, nicio rezervă și că acest lucru trebuie făcut la cererea Parlamentului. Nu uh, elaborăm o poziție de dragul de a face acest lucru. Uh, serviciile publice, această chestiune a fost uh, ridicată uh, în mai multe rânduri și uh, la cererea grupurilor interesate. Am citit studii, am văzut care este impactul listelor pozitive sau negative și impactul potențial al sistemului de rezolvare a litigilor. Amendamentul depus uh, privind TTIP-ul a fost adoptat în unanimitate în Comisia INTA. Uh, nu a fost amendat, modificat în plenară. Este elementul cu cea mai mare susținere a raportului uh, privind TTIP și răspunsul uh, comisiei este că nu trebuie să schimbăm ceea ce facem în negocierile comerciale, tot e foarte bine, hai să ne uităm în altă parte. E bine, există o problemă. Dacă nu există o schimbare în strategia negocierilor, atunci Parlamentul are uh, dreptul să-și exprime veto-ul asupra acordurilor comerciale. Uh, și ar fi, e bine să vă uh, prevenim uh, din timp că asta este o chestiune, e o chestiune pentru public, e vorba de încredere publică, a fost ridicată și în alte comisii, uh, comisiul, uh, în Comitetul Regiunilor, în uh, CESE și uh, cred că trebuie uh, să uh, primim o explicație uh, pentru că progresul care se face în legătură cu transparența și democrația este legat de recâștigarea încrederii populare în uh, politica europeană. Deci aș vrea să văd uh, ceva mai mult din partea Comisiei uh, în legătură cu modul în care țin uh, cont uh, de poziția Parlamentului. Carolin, mulțumesc. Nu vreau să repet ceea ce s-a spus deja, dar am avut o întâlnire interesantă cu Celestri, care a venit uh, din partea sindicatelor din uh, America și am auzit puțin și perspectiva americană, pentru că eu am crezut într-adevăr că lucrurile nu s-au așa de bine nici la ei. Mi-a spus că la începutul uh, negocierilor avea o poziție foarte pozitivă dar uh, acum uh, sunt uh, dezamăgiți pentru că li se pare că nu s-a schimbat mare lucru pentru privind drepturile lucrătorilor. Și în ceea ce privește propunerea, noua propunere este um, a spus că, într-adevăr, este dificil de activat și e nevoie de costuri foarte mari și vreau să știu dacă acest lucru este adevărat. Și sunt, într-adevăr, niște pași mici în direcția bună, dar e mult prea puțin și deja s-a vorbit despre transparență, durabilitate, toate aceste chestiuni care nu sunt așa cum ni le-am fi dorit. Și văd că nici din partea americană uh, nu e foarte mult entuziasm. entuziasm. Mulțumesc, Maria. Mulțumesc. S-a spus deja uh, că rezoluția aceasta nu trebuie să fie o Biblie și e adevărat, dar oricum reprezintă o adevărată majoritate politică care s-a exprimat aici la Parlament. Deci cred că trebuie să dăm dovadă de coerență și să cerem Comisiei să includem anumite aspecte care au fost deja uh, exprimate de către o mare majoritate politică aici la Parlament. Pentru că altfel la ce bun uh, dacă doar după negocieri să votăm împotrivă, mi se pare că în felul acesta activitatea parlamentară ar fi destul de limitată dacă s-ar limita doar la asta. Deci e important să ne menținem puterea de influență. Și am să dau câteva exemple. În primul rând, Comisia, Parlamentul și o bună parte a actorilor uh, de pe teren spun astăzi că trebuie să ținem cont de situația IMM-urilor în acest acord de liber schimb. E adevărat că se face o declarație spunând că IMM-urile sunt importante, dar dacă vedem care este textul negociat în ziua de astăzi, e vorba de un capitol care nu este obligatoriu, care este foarte superficial și, pe de altă parte, nu ține cont de îngrijorările companiilor de astăzi, pentru că 70% din IMM-urile germane declară că sunt împotriva TTIP-ului, așa cum este astăzi. Și nu fac asta din ideologie, ci pentru că nu sunt reprezentate de această negociere. Al doilea exemplu, dreptul de a reglementa. Acesta se află în partea declarativă, suntem de acord, dar când e vorba de cooperarea reglementară pe de o parte și sistemul ISDS pe de altă parte, e vorba aici de o vulnerabilizare a acestui sistem de reglementare. Comisia declară dreptul de a reglementa, însă vreau să vă întreb cum îl puteți implementa cu adevărat, pentru că nu este uh, nici măcar în textul oficial în ceea ce privește ISDS. Pe de altă parte, se spune că nu se slăbesc standardele. Noi spunem că standardele de mediu și de muncă ar trebui să fie abordate în toate capitolele și să fie obligatorii. Ce avem astăzi? Exact uh, inversul acestei poziții. Uh, e vorba doar de un capitol și acesta nici măcar nu este obligatoriu. Deci, așa cum spuneam, pe de o parte avem declarații care par a fi foarte bune, frumoase, e o comunicare bună din partea comisiei, dar pe de altă parte, faptele, textul concret nu ține cont de ceea ce ceream noi în rezoluția noastră. Deci, iată, um, atragem încă o dată atenția comisiei asupra acestei chestiuni. Mulțumesc, domnule Andrei. Mulțumesc, domnule președinte și eu îmi doresc uh, mai multă claritate în acest dosar. Foarte rapid în ceea ce privește Organizația Internațională a Muncii. Standardele uh, de muncă care există n-ar trebui să scadă, și aici mă refer și la agricultură, și nu văd să se facă referință la convențiile existente. Și acum la chestiunea normelor, normelor ridicate în special pentru mediu. Și aici aș vrea să avem niște precizări și anume ce se înțelege la nivelul comisiei în legătură cu principiul de precauție. A treia întrebare. Așa cum a spus și domnul Jado, referitor la agricultură, eu nu sunt mulțumit de elementele care ne-au fost uh, date până acum. Pe de o parte se spune că nu există nicio amenințare în ceea ce privește indicațiile geografice, dar pe de altă parte ni se spune că nu s-a progresat foarte mult pe această parte în cadrul negocierilor. Deci, iată, lucrurile progresează și se vorbește de perspectiva unui acord până la sfârșitul anului, dar pot să vă spun că în situația în care se află astăzi agricultura sunt destul de îngrijorat de ceea ce ni se spune și aș vrea ca Comisia să ne precizeze uh, cu fapte concrete care este situația în ziua de astăzi în această negociere. Și un ultim element, pentru a reveni la ceea ce a spus doamna de Sarnez. Uh, vom continua în funcție de campania electorală din Statele Unite, vom continua fără să ținem cont de ceea ce s-a exprimat uh, de către uh, candidații respective de o parte și de alta, nu ținem cont de aceste discursuri politice care au legătură directă cu alegerile? Aceasta ne pune oarecum într-o situație de dificultate dacă nu ținem cont de situația actuală din punct de vedere politic în Statele Unite. Mulțumesc. Ghido, te rog. Da, mulțumesc foarte mult și mulțumesc uh, și uh, doamnelor și domnilor deputați pentru întrebările pertinente și foarte interesante, așa că am să încerc să vă răspund pe cât posibil și cât mai uh, specific și detaliat cu putință la toate comentariile dumneavoastră. Însă v-aș spune din start că nu există plângeri din partea DigiTrade uh, și uh, anume că nu am dorit să facem ceea ce ne-ați dat mandat să facem. Nu, asta facem noi uh, în negocierile noastre de zi cu zi. Încercăm să facem acest lucru alături de Consiliu și uh, sperăm să fiți alături de noi în acest proces. Dacă sunt chestiuni care vă interesează, puteți uh, prezenta întrebări și dacă nu sunteți satisfăcuți uh, cu răspunsurile pe care le primiți, bineînțeles putem lua legătura cu dumneavoastră și la nivel individual, dacă doriți, pentru a găsi soluții la chestiunile uh, concrete pe care le prezentați. Însă, E vorba aici de o negociere cu un partener comercial uh, foarte puternic, un adevărat uh, lider în ultimii 50 de ani la nivelul relațiilor comerciale internațional sau chiar și în ultimii 60 de ani, deci procesul este dificil, mai ales dacă ne referim la chestiunile uh, pe care noi le susținem și trebuie să vă reamintesc că ne aflăm într-o negociere și nu e întotdeauna ușor. Suntem uh, în permanență uh, pe teren, pe un teren accidentat, aș spune, și nu e deloc ușor, nici pentru noi, nici pentru omologii noștri americani. Domnule președinte, aș începe cu întrebarea dumneavoastră. Întrebarea referitoare la bunăstarea animalelor. Noi am făcut propuneri foarte uh, concrete în acest capitol pentru Statele Unite. Este vorba de un document care este public. Punctul nostru de vedere pe această temă uh, nu este neapărat același ca în Statele Unite. Dacă vedem care este abordarea uh, față de bunăstarea animalelor acolo, deci este o chestiune uh, pentru care trebuie să um, găsim un compromis uh, posibil cu propunerile pe care le-am făcut și care credem că țin cont de ceea ce a exprimat nu doar comisia dumneavoastră, ci și alte comisii de aici de la Parlament pentru a respecta standardele în ceea ce privește bunăstarea animalelor și în special din partea Comisiei Envi ne-au venit uh, cereri foarte clare în acest sens. Referitor la articolul 14 din GATT și uh, datele private, pot să vă spun doar că suntem în lucru asupra textului și că noi ne-am luat angajamentul de a proteja această abordare a datelor private, așa cum este ea uh, stipulată în legislația europeană, în tratatul de la Lisabona, cum este recunoscută la Parlament și în toate celelalte legislații care sunt definite la nivel național în Europa. Deci, uh, rezultatul acestui proces ne vom asigura că este compatibil în cadrul negocierilor cu prietenii americani. Aspectul referitor la TTIP și țările în curs de dezvoltare. Dacă negociez un astfel de acord de liber schimb, în principiu e o negociere între cele două părți și asta înseamnă o derogare față de ce se întâmplă la nivelul OMC-ului. Pe de altă parte, încercăm să facem sistemele noastre de reglementare mai compatibile și, în măsura în care sunt mai compatibile, ținând cont de faptul că costurile sunt destul de ridicate la nivelul reglementării față de costurile taxelor vamale atunci când e vorba de importuri. Deci tot ce putem face pentru a reduce uh, costurile uh, de respectarea reglementării și de dublarea acestora, pentru că de multe ori ele sunt inutile, deci tot ce facem în acest domeniu va aduce beneficii și țărilor în curs de dezvoltare. Deci cred că plecăm de la ipoteza că acest acord va fi benefic nu doar pentru cele două părți, Statele Unite și UE, ci și pentru țări terțe, inclusiv țările în curs de dezvoltare și studiile independente pe care le-am realizat pe această temă ne-au dovedit-o. Acum, în ceea ce privește întrebarea referitoare la nivel, aceasta implică mai multe părți ale negocierilor. Probabil că partea cea mai uh, critică este cea referitoare la achiziții publice. Există restricții uh, care sunt aplicate la nivelul statal sau substatal, uh, la nivelul americanilor și aceasta este o prioritate pentru Uniunea Europeană și din punctul de vedere al mandatului uh, pe care îl avem la nivelul comisiei. În ceea ce privește calificările profesionale, în Statele Unite acest lucru se reglementează la nivel subfederal și asta înseamnă că dacă dorim să implementăm un mecanism de facilitare a recunoașterii reciproce acestor calificări profesionale, asta înseamnă să ne angajăm și cu nivelul subfederal de partea americană. Același lucru și cu sectorul asigurărilor și al uh, supervizărilor care se face la nivel uh, statal. Și noi continuăm cu prioritățile în sectorul financiar din partea UE, ținând cont, bineînțeles, și de nivelul subfederal existent. Dumneavoastră ați pus o întrebare foarte pertinentă în ceea ce privește implementarea și capitolul referitor la muncă condiții de muncă. Ce pot să vă spun în acest domeniu? Dacă vedem ce s-a întâmplat în trecut, Statele Unite și-au luat uh, angajamente în ceea ce privește mediul și condițiile de muncă, care pot fi implementate și prin sancțiuni financiare, iar angajamentele noastre sunt pe deplin recunoscute la nivelul mecanismului de soluționare a litigilor, însă nu am ajuns și la acel nivel în care să aplicăm sancțiuni comerciale sau financiare. Abordarea noastră la ora actuală în cadrul negocierilor este că dorim să avem întâi un acord cu americanii pentru a vedea ce fel de angajamente dorim să avem împreună în acest domeniu al mediului și al muncii, pentru că la acest moment considerăm că trebuie să avem lucrurile foarte clare în acest domeniu și să vedem ce poate însemna un acord al secolului 21 care să însemne mai mult decât o deschidere a pieței. După ce vom reuși să ajungem la această platformă cu omologii noștri americani, vom putea fi în poziția de a hotărâ să vedem care este modelul cel mai eficient cu putință pentru a asigura uh, respectarea legislației. Acum, în ceea ce privește dimensiunea parlamentară după ce va fi ratificat TTIP-ul. Răspunsul este că noi ne dorim ca această instituție, și cred că acest lucru se aplică și de partea americană, deci ca instituția noastră să se implice în stabilirea priorităților și a obiectivelor pentru munca la nivel transatlantic. E clar că nu ne gândim ca prin TTIP să creăm un fel de mecanism de luare a deciziilor care să susțină pe ușa din spate niște decizii care altfel ar putea fi luate la nivelul Consiliului sau al Parlamentului European. Deci uh, se vor aplica procedurile obișnuite și acestea se aplică pentru orice fel de abordare pe care am acordat-o cu americanii în cadrul TTIP-ului. Deci dacă aveți îngrijorări în acest sens, puteți sta liniștiți. Acesta este un punct foarte important pentru noi. Pentru doamna McClarkin, în legătură cu ambițiile, noi dorim să menținem nivelul ambițiilor, însă nu pot să vă ascund faptul că ne aflăm probabil în partea cea mai dificilă a negocierilor și anume accesul pe piață. Încercăm să găsim soluții la achiziții publice, la servicii, agricultură, la indicații geografice. Toate acestea sunt elemente de bază care vor contura acordul final, însă am făcut deja ceva și cred că acest lucru este cunoscut public și anume am spus că negocierile pentru ultimele 3% de linii tarifare care reprezintă o parte importantă pentru agricultură, pentru importuri, acestea vor fi la finalul negocierilor. Deci nu negociem asta în momentul actual și cei care au întrebat dacă Uh, vorbim deja despre cantități, uh, despre contingente cu americanii, răspunsul clar este nu, sau cel puțin eu nu sunt conștient de acest lucru, pentru că este un lucru pe care l-am identificat ca fiind uh, un element final de negociere. Trebuie să vă spun, de asemenea, că progresele făcute în ceea ce privește indicațiile geografice și achizițiile publice în ultimele două ani au fost foarte dificile, și trebuie să depășim în continuare o serie de obstacole înainte de a ajunge în situația în care să intrăm în faza finală, să zicem, a negocierilor. Americanii au sugerat că acest lucru ar putea începe în vară dacă acoperim toate celelalte elemente ale negocierilor. Doamna Hache a întrebat în legătură cu achizițiile publice și unde ne aflăm. Ne aflăm undeva la mijloc, n-am ajuns încă la jumătate și lucrăm din greu pentru a vedea cum putem uh, construi cealaltă jumătate înainte de a ajunge la un acord asupra achizițiilor publice. Și despre aceasta vom discuta cu omologii noștri americani vineri. În ceea ce privește cooperarea în domeniul reglementării. Acesta nu este obiectivul nostru. Acum pentru domnul Schulz. Întrebarea referitoare la efectele unui astfel de acord comercial asupra locurilor de muncă. Acordurile comerciale au întotdeauna o efecte, într-un fel sau altul, direct sau indirect, asupra locurilor de muncă, deși, în mod normal, ar trebui să se câștige prin această liberalizare a serviciilor, Totuși, sper ca peste câteva săptămâni să putem face public un raport interimar al studiilor de impact care au fost făcute de către o consultanță, o firmă de consultanță olandeză. Este vorba de un raport independent care va fi prezentat uh, acestui Parlament uh, peste o lună, o lună și jumătate. Referitor la servicii publice acum. Uh, s-a sugerat aici că am fi cedat prea mult. Am lucrat foarte mult în aceste domenii, am făcut multe eforturi, s-au făcut și declarații publice din partea Comisiei, care a negociat uh, din greu cu americanii și noi credem că am reușit să introducem trei garanții pentru sistemul serviciilor publice în propunerile noastre pe care le-am prezentat Statelor Unite excepția generală pentru activități care se fac uh, uh, sub controlul uh, guvernului sau anexa 2, rezervele pe care le avem în ceea ce privește serviciile publice, care sunt destul de generale. Și dacă doriți, puteți discuta cu serviciile experte, pentru că văd că nu am reușit să vă convingem și este de datoria noastră să vă facem să vă simțiți în largul dumneavoastră în ceea ce privește uh, negocierile pe care le avem pentru aceste servicii publice. TTIP-ul uh, va fi un text uh, de 2000 de pagini, deci uh, e clar că limbajul juridic care va fi găsit aici trebuie să protejeze serviciile publice. Bineînțeles, suntem însă la dispoziția dumneavoastră dacă aveți îngrijorări în acest domeniu și atât noi cât și omologii noștri am fost foarte clari în sensul că nu dorim ca prin TTIP să limităm marja de manevră la nivel politic uh, a nivelului guvernamental în acest sens. Uh, țin cont de ce a spus domnul Scholz în legătură cu sistemul uh, de soluționare a litigilor asupra investițiilor și Convenția ILO. Nu suntem de acord. Noi considerăm că acest sistem de litigi este un sistem transparent, uh, care oferă o adevărată justiție și este comparabil cu alte proceduri care sunt uh, acceptate, cum ar fi, de exemplu, cel de la Haga sau cel din cadrul OMC, uh, în cadrul căruia am lucrat cu succes în ultimii 20 de ani. Și așa cum ați văzut din schimbul de opinii pe care l-ați avut chiar înaintea acestei dezbateri, la nivelul Olafului, de exemplu, și în ceea ce privește soluționarea litigilor, recordul nostru este chiar mai bun decât cel al americanilor. Da, uh, va trebui, președintele intervine, va trebui să trecem acum uh, la engleză, pentru că interpretarea se încheie aici. Mulțumim frumos interpreților, spune cu amabilitate președintele și vom continua în engleză. Uh, to Mr. Jadot's points about TRQs for beef and pork, we're not there yet.